Mesdames et messieurs, și domnilor, bună ziua tuturor! Bine ați venit la sesiunea noastră în care se va raporta despre activitatea atelierilor Agorei. Sper că vom avea o dimineață fructuoasă, interesantă, cu rezultate concrete ca să avem uh, o bază de lucru pentru tot anul ce vine aici la Parlament. Deci în această dimineață vom asculta rapoartele celor trei ateliere și raportul conferen- conferinței consensului cetățenilor care au participat, cei 20 de cetățeni care au participat sunt aici și ne vor prezenta recomandările uh, grupurilor de lucru de două zile. Au lucrat puțin mai mult decât s-a lucrat în ateliere. La orele 11 vom avea o pauză pentru cafea, ceea ce ne va permite domnului Rucec și mie să mergem să prezentăm presei rezultatele lucrărilor dumneavoastră, după care vom relua uh, discuția pentru a intra mai în detaliu și să permitem să adăugăm elemente suplimentare, concluzii și apoi să ne încheiem agora și în acel moment vom cere uh, corului nostru o cler de la în încheiere să ne cânte. Dar uh, vom, hai să trecem la treabă și încep prin a vă spune că presupun, bănuiesc că pe masă aveți concluziile în limba franceză, documentele în limba engleză vor sosi în următoarea jumătate de oră, acum sunt imprimate. Vreau să mulțumesc de altfel traducătorilor și tuturor celor care aseară foarte târziu și în această dimineață foarte devreme au tradus documentele. ne sont pas encore sur la table. Ah, nu, documentele încă n-au sosit, dar vor sosi. Nu vă fie teamă că sosesc în curând. Oricum, vă asigur că se va face și o prezentare orală pe care fiecare va putea asculta în limba țării sale și cu asta vom și începe. Așadar, primul grup de lucru cu tema criza economică și financiară și noua sărăcie prezidat de doamna Jean Lambert din partea Parlamentului European și doi coraportori, doamna Irga Figueredo și domnul Spinol. Și mă grăbesc să dau cuvântul doamnei Figueredo, care îi mulțumesc foarte mult pentru că este aici, pentru că trebuie să uh, are un avion în curând și îi dau cuvântul, îi mulțumesc că a sosit în dimineața asta și uh, apoi probabil co-raportorului. Dar în primul rând doamnei Figueredo, vă rog, doamnă. Mulțumesc, doamnă președintă. Grupul nostru de lucru a desfășurat o dezbatere foarte interesantă privitoare la sărăcie, la cauzele sărăciei, la cauzele crizei, cât și asupra măsurilor luate de diferite organizații internaționale pentru a contra efectele crizei. Uh, s-au exprimat opinii foarte indignate în fața creșterii sărăciei și s-a vorbit și despre măsuri concrete în față cu această situație. Eu, que eh, eu própria transmitirei também aos nossos colegas na Comissão. Sigur că toate ă, instanțele europene și mai ales Parlamentul European sunt implicate și voi transmite mesajul dumneavoastră și colegii, ă, colegilor din Comisia ă, a cărei președinte sunt. Deci instituțiile trebuie să ia măsuri, trebuie să înțelegem bine situația în care ne aflăm și trebuie să căutăm soluții la această criză. Trebuie ca persoanele care se află într-o situație de sărăcie să fie ajutate, așa că eh, s-a făcut propunerea de a se crea anumite grupuri de lucru. Colegul meu, cu raportul, vă va prezenta mai concret aceste propuneri eh, provenite din partea anumitor organizații din domeniul social. Și, sigur, s-a cerut Parlamentului și Comisiei să insiste pe probleme analizate în Comisia pentru locuri de muncă și Bine, acum nu am putut să răspundem tuturor întrebărilor, dar spun că Parlamentul și eurodeputații trebuie să fie foarte conștienți de situație trebuie să, să, să se asigure un venit minim garantat în întreaga Uniune Europeană. E necesară o inițiativă de lege în acest domeniu. Noi avem un raport, însă nu avem o propunere de lege aici. Uh, chiar eu însă mi-am lucrat la acest raport și Parlamentul meu a susținut poziția, însă nu există o inițiativă, un drept de inițiativă, ci Comisia Europeană trebuie să aibă o inițiativă în acest sens. În același uh, fel, cu coeziunea economică și socială, bunăstarea societății, demnitatea persoanei, politici de protecție economică și socială, e bine, trebuie ca politicienii să țină seama de oameni, trebuie să analizeze impactul social al politicilor lor înainte de a le pune în aplicare. Mă gândesc mai ales la difer- diferitele planuri de austeritate din diverse state membre și uh, mă gândesc la măsuri economice uh, luate pentru că se face o separare între aspectul economic și cel, cel social. Comisia noastră a criticat această situație Și am spus că trebuie întotdeauna să fie analizată situația și să se vadă ce urmări sociale va avea orice măsură economică luată. Deci să, să nu fie urmată de șomaj, de creșterea prețurilor, pentru că avem uh, o sporire a sărăciei, există noi forme de sărăcie care apar cu o sărăcire tot mai evidentă a lucrătorilor, trebuie să fim atenți uh, la anumite grupuri uh, de populație, tineri, femei, persoane vârstnice, uh, care sunt cele mai afectate de criză. Aici, în Parlament, în lunile care vin, vom discuta despre aceste priorități sociale și am atras atenția asupra necesității de a avea reforme pentru ca și persoanele vârstnice se poată să trăiască, să ducă o viață demnă. Uh, apoi uh, va fi dezbătut și accesul la, servici, la serviciile publice, fie că e vorba de servicii sociale, de servicii de interes general. Uh, colegul meu va expune toate acestea în detaliu și va vorbi despre propunerile pe care ne le-au făcut diversele organizații care au participat la lucrările noastre și eu sper că s-a înțeles în sfârșit foarte bine că opinia publică este indignată. Trebuie ca guvernele să înțeleagă bine acest lucru și să țină cont de uh, părerea oamenilor. Până la urmă, guvernele participă la Consiliul European și măsurile economice și sociale care au cunoștințele, cu, care au consecințele, mă scuzați, pe care le cunoaștem cu toții, sunt luate în cadrul Consiliului. Deci fac un apel să vă indignați uh, în fiecare țară ca să luptați împotriva acestor măsuri uh, nedrepte. Și mulțumesc pentru acest mesaj de indignare uh, din partea populației care suferă de pe urma sărăciei. Mulțumesc! Euh, Figueiredo. Mulțumesc, doamna Figueiredo, și acum dau cuvântul co-raportorului. După cum vedeți, în fiecare atelier raport, un raportor este parlam, un parlamentar european și cealalt raportor este din partea ONG-urilor. Și dau cuvântul domnului Spinoi. Um, ehm, ik vermoed dat ik Nederlands kan spreken ook, hè? Ja, inderdaad. Voor een keer dat ik Nederlands kan spreken, ga ik het ook, uh, ga ik het ook Mulțumesc. Iată, am uh, dată posibilitatea să vorbesc în olandeză. Și e adevărat că e greu să mă pronunț pentru că tocmai am descoperit uh, raportul înscris al grupului nostru de lucru, deci va fi foarte greu să intru în detalii, să explic tot ce se află în acest document, dar am să încerc să vă explic cât de cât lucrurile. Aș vrea să vă prezint aici șase puncte importante. În primul rând, exista un anumit uh, sentiment de nemulțumire, de uh, nemulțumire față de uh, problemele sociale care există în ziua de astăzi. Și Parlamentul European cred că ar trebui să găsească o posibilitate de a exprima această nemulțumire și poate să și analizeze cauzele acestei nemulțumiri sociale din ziua de astăzi. De asemenea, ar trebui să vedem care sunt rădăcinile răului dacă dorim să găsim soluții. Și poate că Parlamentul European este cea mai potrivită instituție pentru a organiza o dezbatere în legătură cu ceea ce trebuie să facem pentru a avea o nouă societate. Pentru că creșterea economică a societății de astăzi nu mai aduce soluțiile necesare. Grupul de lucru a cerut de asemenea să se facă mai multă legislație la nivel social în Europa. E clar, că nu Parlamentul European este cel care are dreptul la inițiativă, dar Parlamentul ar putea face mai multe presiuni asupra Comisiei pentru ca aceasta să prezinte mai multe propuneri. Am cerut în special să existe o legislație în domeniul uh, îndatorării, a datoriilor în general, tocmai pentru a evita o îndatorare excesivă a populației și mă refer aici în special la creditele de consum. Dar doamna Figueroido a spus de asemenea că există și alte domenii, cum ar fi venitul minim garantat, unde am avea nevoie de legislație. Unul dintre deputații care a luat cuvântul ieri ne-a reamintit că, din păcate, publicul larg încă nu știe că Parlamentul European are mai multe puteri în ceea ce privește codecizia, în special la nivelul funcționării monezii euro. Și aici ar trebui să existe mai multă muncă legislativă. Mai mulți participanți în acest grup de lucru au cerut în mod explicit că metoda de coordonare deschisă pentru a lupta împotriva excluziunii sociale să fie întărită aceasta ar trebui să devină un adevărat pilon al politicii sociale europene. Parlamentul European trebuie de asemenea să-și afirme rolul în această nouă platformă europeană de luptă împotriva sărăciei, împotriva excluziunii sociale. O platformă care va fi importantă pe viitor, în următoarele decenii. Am cerut de asemenea ca Parlamentul European să facă o mai bună monitorizare a cererilor pe care le adresează altor instituții în domeniul social, bineînțeles. Unii au cerut chiar să uh, se ceară ca celelalte instituții să-și asume responsabilitățile. Din câte știu, Parlamentul a adoptat o declarație recent în care se cere ca uh, Comisia să facă o declarație în legătură cu persoanele cu venit minim. Cred că Parlamentul ar putea insista asupra acestui lucru, de asemenea și în alte domenii, cum ar fi sărăcia copiilor și așa mai departe. Grupul nostru a făcut și o propunere concretă pentru a oferi o pregătire profesională celor care lucrează pentru Parlamentul European în ceea ce privește problemele sărăciei și aceste cursuri pot fi organizate cu ajutorul celor care au trăit în condiții de sărăcie. Și acest lucru nu există în ziua de astăzi și de altfel nu este un proiect foarte dificil de organizat, e un lucru destul de ușor de organizat care ar putea da rezultate foarte bune. Și, în continuare, pentru a mă exprima foarte concis, Parlamentul European știm că dispune de un buget de cercetare. Acest buget ar putea fi utilizat un pic mai bine, în mod strategic, pentru a ne ocupa de sărăcie și de propuneri legislative în acest domeniu. Aici am identificat, de exemplu, mai multe teme în legătură cu care nu cunoaștem prea multe, de exemplu, sărăcia în zona rurală, impactul liberei circulației a persoanelor în domeniul sărăciei, fluxurile migratorii interne, din Europa de Est către Europa de Vest și S-au făcut de asemenea declarații de natură generală care ar putea fi importante pentru Parlamentul European atunci când ar fi vorba de elaborarea de politici. De exemplu, politica socială și economică nu pot fi scindate în mod uh, artificial, toți actorii ar trebui să fie implicați în aceste politici, Trebuie de asemenea în cadrul politicilor generale să țintim spre categorii mai precise, pentru că e clar că categoriile sociale sunt afectate în mod diferit. Doamna Figueiredo a vorbit despre cazul femeilor, există și problema copiilor și alte cazuri mai speciale. La sfârșitul întâlnirii de ieri pot să vă spun că a, ajunsesem la un oarecare consens și va trebui să lucrăm pe baza a ceea ce s-a făcut deja, să nu pretindem că până acum nu s-a făcut nimic, pentru că avem deja o bază de plecare și de aici vom continua lucrările noastre. Iată ce vrem să vă spun cu cuvintele mele, poate că există mai multe detalii în acest raport înscris, dar v-am descris propunerile concrete care au venit în urma acestui grup de lucru. Mulțumesc, domnule Spinoel! et merci aussi pour les commentaires que vous avez faits parce qu'il est vrai que Mulțumesc pentru comentariile pe care le-ați făcut. E adevărat, raportul scris uh, există deja, el este mânat acum participanților din sală, dar am ținut cont de spusele dumneavoastră și în special uh, acea nemulțumire socială, acea adevărată coleră care a dorit să o exprimați uh, către Parlamentul European. Dacă cineva ar dori să reacționeze la cele spuse până acum, dacă există vreun membru al acestui atelier să adauge ceva, să facă un comentariu, acum este momentul și după aceea vom trece mai departe. Oricum, după pauza de cafea, vom reveni la dezbaterea noastră. Euh, la numărul 342, vă rog, doamna de acolo. Mulțumesc. Sunt din rețeaua de luptă împotriva sărăciei. Vreau să vă mulțumesc pentru rezumatul pe care l-ați făcut, uh, unul foarte bun și ați reușit într-adevăr să descrieți elementele esențiale și senzația de indignare, de nemulțumire și nevoia de acțiune despre care s-a vorbit acolo. Există mai multe puncte la care nu v-ați referit în mod concret nu s-au menționat uh, cererile concrete în legătură cu ce ar putea face Parlamentul și cred că ar trebui să ne centrăm pe aceste chestiuni. De exemplu, o soluție pentru criză, o dezbatere și o analiză a consecințelor sociale ale crizei. Parlamentul ar trebui să organizeze o astfel de dezbatere. Există o evaluare de impact organizată de comisie, dar deocamdată nu s-a luat un angajament la nivel politic și nu s-a vorbit despre consecințele acestei metode utilizate. În al doilea rând, problema strategia Europa 2020. E clar că ce se întâmplă acum trebuie văzut din perspectiva strategiei 2020. Avem uh, raportul uh, de evaluare, avem uh, obiectivele de sărăcie, de asemenea proiectele emblematice, însă Parlamentul trebuie să se implice, pentru că obiectivele economice sunt foarte importante. Se vorbește despre creșterea competitivității, despre consolidare fiscală, despre creșterea economică și aceasta înseamnă o creștere a deficitului de asemenea. Și atunci care este rolul Parlamentului? De aceea cerem două lucruri. În primul rând să se realizeze un grup de lucru la Parlament care să monitorizeze ce se întâmplă cu strategia 2020 și să se implice cu toți actorii din acest domeniu și de asemenea e nevoie de un grup de lucru la nivel național. Avem nevoie de platforme naționale naționale împotriva sărăciei, strategii naționale care să lupte împotriva excluziunii sociale și a sărăciei. Și aici uh, deputații europeni se pot implica și ar trebui să implicăm și persoane uh, care au experiență în acest domeniu și NGO-uri. Deci două propuneri concrete, la nivel național și european, pentru că dorim să avem și niște rezultate concrete în urma acestei întâlniri. Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste propuneri pe care le primesc și bineînțeles că voi încerca să facem ceva aici la Parlament în urma acestor propuneri. Nu știu dacă mai există comentarii din sală. Mulțumesc. De la numărul 65, un domn reprezentând Comitetul Economic și Social. Mulțumesc, doamnă președinte, sunt membru al Comitetului Economic Social European. Vin din România, reprezint o organizație sindicală și voi vorbi românește. Doresc, uh, doresc să spun că am avut ieri dezbateri foarte interesante în cadrul celor trei ateliere. Sigur că este important să determinăm guvernele statelor membre să intervină cu măsuri în direcția combaterii sărăciei, dar nu trebuie să uităm că este la fel de important ca acele defecțiuni ale sistemului economic de tip neoliberal pe care marea majoritate a statelor membre îl au trebuie corectate i trebuie corectate rapid pentru ca aceste crize care pot genera atâtea probleme i pot mări numărul persoanelor aflate în sărăcie să nu se mai repete. i în calitate de membru al comitetului economic i social european eu a dori să spun că salutăm iniiativele consiliului i parlamentului considerăm că instituiile care se creează în prezent mă refer aici la autorităile de supraveghere bancară autorităile de supraveghere în domeniul pensiilor i asigurărilor dar i autoritatea pentru piee financiare trebuie să devină instituii cu o putere reală de control i de reglementare a acestor sectoare chiar dacă aa cum spunea domnul vicepreedinte rouek ieri unele state membre se opun acestui proces. trebuie să spunem că dacă nu vom corecta defeciunile mecanismului economic lupta inită strict în zona sărăciei se poate dovedi falimentară i atunci aceste eforturi pe care parlamentul i consiliul le fac trebuie încurajate i am dori ca aceste instituii care se creează acum să fie realmente instituii care să poată combate în mod eficace efectele negative ale funcionării sistemului economic de maniera în care crize ca aceasta să nu se mai repete. Mulțumesc. Euh, mulțumesc, mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră. Mai, mai dorește cineva să ia cuvântul și apoi trecem la atelierul numărul 2. Vă rog, domnul de la 98. Muchas gracias, buenos días. Mulțumesc, uh, bună ziua tuturor. Vin din Spania și vreau să spun aici câteva părerile ale mele. În legătură cu grupul de lucru numărul 1, s-a vorbit aici despre nevoia de a lucra în fiecare stat membru. Și vreau să vă spun că ieri la grupul de lucru s-a afirmat că în statele noastre membre se lucrează deja, că această indignare nu a apărut acum aici și venim aici să protestăm pentru că acasă la noi nu facem acest lucru. Nu, facem deja acest lucru și acasă la noi. Luptăm acolo și ceea ce ceream ieri Parlamentului European era să se ocupe și el de aceste lucruri, pentru că aceasta ne va ajuta să ne facem mai bine treaba acasă la noi și cu guvernele noastre. Deci avem nevoie de o dezbatere la Parlamentul European, de o dezbatere în legătură cu impactul social al acestei crize economice, nu doar impactul economic cu și felul în care aceasta afectează industria automobilistică sau sectorul financiar. Și acestea sunt importante, dar nu sunt îndeajuns. Trebuie să vedem cum sunt afectate persoanele țările europene, Europa sunt importante, dar și cetățenii europeni sunt la fel de importanți și trebuie să vedem care a fost uh, impactul acestei crize asupra cetățenilor. Ce s-a întâmplat cu noi? Ce se întâmplă cu cetățenii? Iată ce ceream ieri, ca Parlamentul European să dezbată impactul social al acestei crize, să facă o monitorizare a strategiei 2020 și să aibă un grup de lucru care să discute acest lucru. Și E adevărat și ceea ce au spus uh, antevorbitorii mei, dar cred că e important în primul rând să existe o dezbatere aici. Aceasta ne ajută pe toți cei care reprezentăm societatea civilă și NGO-urile la noi acasă. Ne ajută să ne menținem lupta și să atingem obiectivele noastre pentru ca aceste consecințe să fie cât mai puțin grave pentru cetățeni. Mulțumesc! Ah, Mulțumesc. Încă cineva dorește să ia cuvântul, dar vă rog pe scurt. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte succint. Ieri sunt Filip Rorie, președinte ieri Am sugerat în grupul meu de lucru ca Parlamentul European să uh, adopte o lege să creeze un cadru juridic față de organismele de credit care uh, dau credite pentru consum, care în perioada de criză pot să creeze sărăcie și ceva care nu a fost reluat de raportor și cred că e important ca Parlamentul European să adopte într-o zi o lege în legătură cu uh, relocarea locurilor de muncă și a întreprinderilor uh, în țări cu slabe cotizații sociale și care uh, trec în alte țări și astfel se creează o se creează pierderi pe piețe în țările gazdă, mai ales în domeniul construcțiilor, apoi se pierd locuri de muncă și se creează mai multă sărăcie. Mulțumesc. Și acum Trecem la atelierul numărul 2, care a avut ca temă crizele și fluxurile migratorii, prezidat de un eurodeputat, domnul Darden, și doi coraportori, doamna de Ben Arabatu și domnul Peter Fragan de la Caritas și dau imediat cuvântul doamnei Ben Arab. Merci, Isabel. En introduction... Mulțumesc. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc tuturor participanților. E un atelier care a fost foarte rodnic și dau cuvântul co-raportorului meu, fără întârziere. De... Mulțumesc. Ținând cont de indicațiile pe care le-am primit și de competența și posibilitățile de acțiune și inițiativa Parlamentului European, am pregătit următoarele propuneri. Reprezentanții societății civile fac apel la Parlamentul European să revadă toate politicile europene care se referă la populațiile în situație precară pentru a respecta drepturile fundamentale ale omului în legătură cu care Europa sau pe care Europa se bazează datorită competențelor legislative și puterile, puterilor politice conferite de Tratatul de Lisabona în materie de politică de azil și de migrație, să afirme Parlamentul obligațiile pentru uh, statele membre și agențiile Uniunii Europene să respecte dispozițiile Convenției de la Geneva, Convenției Europene a Drepturilor Omului și ale Cartei Europene a Drepturilor Fundamentale, precum și ale celorlalte instrumente juridice internaționale care se aplică aici. În al treilea rând, să integreze la reexaminarea proiectelor de directivă o bază care să garanteze protecția drepturilor fundamentale ale tuturor migranților, fără nicio excepție și fără discriminare economică sau socială și să relanseze dezbaterea în legătură cu dreptul de azil pentru ca să primească o nouă bază uh, conform unor valori umaniste. Apoi, să adopte un cadru financiar până în 2020, uh, având legătură cu strategia UE 2020 și uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Să se gândească la modul de a asigura o mai bună complementaritate între Fondul Social European și Fondul European pentru Integrare și să facă în așa fel încât prioritățile Uniunii Europene în materie de uh, imigrație să se traducă în politici și bugete adaptate facem apel la Parlamentul European să solicite Comisiei Europene să inițieze o discuție cu toate statele membre și uh, reprezentanții societății civile în legătură cu promovarea, remunerarea și condițiile de muncă decente. De asemenea, trebuie să încurajăm uh, uh, înființarea unor platforme civile la nivel european în domeniul imigrației și integrării pentru a favoriza participarea reprezentanților uh, la acestor activități, mai ales prin organizarea unor audieri și dezbateri pentru a beneficia de o expertiză și de o evaluare solidă a eficienței unor politici migratorii europene adecvate. În al șaptelea rând, să favorizeze recunoașterea calificărilor academice și a experienței profesionale, profesionale a cetățenilor unor țări terțe pentru a promova accesul acestora la piața muncii uh, în Europa și să formalizeze această recunoaștere în cadrul semnării unor acorduri cu țări terțe. În al optulea rând, să asigure o bună cooperare <clears throat> între Parlamentul European și Parlamentele Naționale în virtutea protocolului privind rolul Parlamentelor Naționale în colaborare cu Uniunea Europeană, anexat tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Să lupte, apoi să continue lupta împotriva tuturor formelor de rasism și de discriminare în Europa și să promoveze integrarea Mm, migranților, mai ales prin dezvoltarea unui vocabular favorabil unei schimbări a percepției uh, migranților în opinia publică și media și abordând problema de gen în politicile de uh, integrare socială a migranților. Să promoveze uh, un concept deschis al cetățeniei care să includă to- toți pe cei cu drept de reședință, și cei legali și pe cei ilegali. Apoi, să încerce să instaureze un cadru propice pentru voluntariat în Uniunea Europeană, pentru că voluntariatul să se integreze în eforturile de promovare a participării civice. Și apoi, un punct uh, foarte important, să încurajeze uh, Parlamentul Euro- parlamentarii europeni să semneze declarația scrisă 086 pe 2010 Uh, privind lucrătorii migranți și Convenția ONU privind lucrătorii migranți și să incite statele membre să se asigure că pun în practică eficient și efectiv dispozițiile Cartei Europene a Drepturilor Fundamentale. Vă mulțumim și sperăm că am făcut dreptate tuturor și am inclus uh, părerile tuturor în atelierul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc raportorilor pentru aceste recomandări precise și să vedem dacă ați inclus părerile tuturor. Așadar, dacă cineva dorește să mai ia cuvântul, vă rog. Oui, madame. Vă rog, doamnă. 350, allez-y, je vous en prie. Oui, Suzanne je voudrais... Mulțumesc, aș dori să mulțumesc celor doi coraportori pentru că au reluat tot ce a fost spus în cadrul atelierului, cred eu, aș avea o preocupare, dar nu știu, că poate că se regăsește și ea în uh, document, în recomandările privind dreptul solicitanților, drepturile solicitanților de azil, nu știu cum ați formulat dumneavoastră dacă problema traficului ființă, de ființe umane se regăsește acolo. Aș dori să mă asigurați că se regăsește problema asta a traficului uh, de ființe umane. Da, Ben Arab. Da, e adevărat că trebuie adăugat uh, și acest lucru, e un element important. Mulțumesc. Acum domnul Giuliano din partea Comitetului Economic și Social. Mulțumesc, doamna președinte. Deci fac și eu parte din Comitetul Economic și Social, după cum am spus, și am avut onoarea să particip la acest atelier și să iau cuvântul. Și eu cred într-adevăr că au fost reluate toate punctele exprimate acolo, însă aș vrea să depășesc sinteza aceasta uh, prezentată adineauri și să reiau o parte a discuției noastre care e interesantă, cred eu, și care se regăsește atât la punctul 3 cât și la punctul 10 când se face vorbire despre un concept deschis al cetățeniei. Cred că e o sinteză fericită care reia o discuție de ieri asupra conceptul, conceptului de muncă a migranților, pentru că acum există o definiție poate prea simplistă, Uh, prin care uh, uh, lucrătorii migranți sunt identificați ca fiind cetățeni din țări terțe care se transferă pe teritoriul Uniunii Europene în căutare de muncă. Dar conceptul de lucrător migrant ar trebui să cuprindă și fluxurile de migrație din, interi, din interiorul UE, din, dintr-un stat membru în alt stat membru, pentru că lucrătorii migranți nu pot fi asociați conceptului de liberă circulație a uh, Uh, mâinii de lucru, ci sunt legați de o căutare de identitate socială, de drept, de cetățenie, de posibilitatea efectivă de a avea un loc de muncă. Și eu, de exemplu, mă gândesc la uh, marea, marea comunitate de români care există în Italia și pentru care, din păcate, încă nu au fost luate toate măsurile legale necesare pentru a fi integrați, pentru a beneficia de asigurări sociale, uh, de care beneficiază cetățenii statului italian și pentru toți, deci trebuie extinse uh, aceste garanții și pentru toți cetățenii migranți acest concept de migrant trebuie legat de identitatea socială și de dreptul de cetățenie. Mi se pare foarte bun raportul care a fost uh, elaborat și vreau doar să vă împărtășesc această opinie a mea și discuția a fost una foarte interesantă. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul la al doilea atelier, vom trece nu, înainte de aceasta, doamna de la numărul 158 vrea să ia cuvântul. Mulțumesc. Sunt de la rețeaua europeană Aș vrea să vă întreb ce se va întâmpla cu toate recomandările pe care le-am făcut pentru că am avut niște ateliere foarte utile la care s-a participat uh, din plin și colegii au făcut multe sugestii. Așa că vreau să vă întreb ce, uh, cum veți face cum ne veți informa în legătură cu rezultatele conferinței? Știu că e nevoie de ceva timp pentru a îndeplini aceste recomandări, însă aș vrea să vă întreb dacă pe viitor ne puteți informa în legătură cu progresele care se vor face. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă, spune președinta. V-aș propune ca în ultima parte să răspundem în mod global, nu doar pentru cel de-al doilea atelier, ci pentru toate atelierele și conferința consensului este tocmai uh, organizată pentru a nu avea doar un raport uh, scris, ci de a face și o monitorizare pe viitor. Dar vom reveni la acest lucru Uh, la sfârșit, dacă îmi permiteți. Trecem acum la cel de-al treilea atelier și anume accesul persoanelor în situație precară la niște mijloace uh, accesibile. Există doi raportori, doamna Vergiac din partea Parlamentului și domnul Lurdel din partea Confederației Sindicatelor. Doamna Vergiac, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Ascultând uh, raportorii celorlalte ateliere, mi-am dat seama că există multe lucruri care se suprapun aici în concluziile noastre. Dezbaterea s-a centrat pe impactul crizei economice și financiare asupra felului în care trăiesc persoanele nevoiașe și am constatat în special că sărăcia care exista încă înaintea crizei n-a făcut decât să uh, facă ca situația persoanelor în dificultate să fie și mai grea, în special din punctul de vedere al respectării și accesului la anumite drepturi pe care le aveau aceștia. Divergențele între statele membre și, de asemenea, diferențele existente în interiorul aceluiași stat membru și se pare dacă analizăm cifrele statistice, că unele state membre s-au descurcat mai bine decât altele. Diferențele sunt foarte mari dacă analizăm doar datele statistice. S-a insistat de asemenea și asupra nevoii de a se face adaptări în funcție de nevoile acestor persoane și să se plece întotdeauna de la situația persoanelor cele mai vulnerabile. Principalele puncte care au fost dezbătute, cum s-a spus uh, și în legătură cu celelalte ateliere și grupuri de lucruri, era vorba de uh, acea dimensiune transversală, de dimensiunea holistică a sărăciei și uh, asupra faptului că ni se pare că există o absență a unor politici globale față de persoanele nevoiașe. Un element esențial este acela că sărăcia n-ar trebui să fie văzută ca o fatalitate care trebuie acceptată ca atare și că această mentalitate ar trebui schimbată. Aceasta este o provocare pe care o avem pe viitor. Ar trebui să ne schimb și schimbăm și mentalitatea față de persoanele sărace. S-a vorbit foarte mult despre reziliență la nivel individual sau colectiv. La nivel individual, ce înseamnă? Că trebuie să ne dăm seama, și am avut mărturii în acest sens, că Persoanele nevoiașe sunt persoane care trăiesc în situații dramatice și care până la urmă reușesc să uh, facă față acestor, acestor situații. Și nu pentru că sunt persoane vulnerabile, n-ar trebui să participe la astfel de dezbateri, n-ar trebui să nu-i considerăm ca cetățeni uh, cu drepturi de plină. În ceea ce privește reziliența la nivel colectiv, uh, Aici e vorba de perspectiva noastră asupra cetățenilor uh, mai vulnerabili și eu una am fost surprinsă de mărturia făcută de niște tineri care s-au întâlnit între ei, indiferent de categoria socială din care făceau parte și acești tineri spuneau uh, lucruri de genul uh, nimeni nu e interesat de ce ni se întâmplă nouă și atunci de ce să ne interesăm noi de ce li se întâmplă altora. Un alt element uh, interesant este acela că de multe ori când se vorbește de rezolvarea problemei sărăciei, se vorbește doar despre problema locurilor de muncă. Și sărăcia nu poate fi redusă doar la problema locului de muncă. Situația de vulnerabilitate a unei persoane nu se rezolvă doar prin găsirea unui loc de muncă. Trebuie asigurate mai multe lucruri și un cetățean nu uh, este rezumatul uh, a ceea ce se întâmplă numai la nivelul locului de muncă. Există multe alte lucruri care definesc o persoană și acest lucru s-a analizat în cadrul grupului nostru de lucru. Se poate face o recunoaștere la nivel social a unui individ și aceasta se face prin mai multe elemente. De multe ori s-a vorbit de dimensiunea culturală care trebuie pusă în valoare. Pe lângă locul de muncă s-a vorbit și despre accesul la educație, de exemplu. Accesul la educație care trebuie asigurat de la vârstele cele mai mici, de altfel la Comisia de Cultură a Parlamentului European lucrăm asupra acestui lucru. Știm că în primii ani de viață se definesc foarte multe lucruri. Iată de ce e important să garantăm accesul la educație și de asemenea formarea de-a lungul vieții. S-a vorbit și despre sănătate și s-a inclus aici și problema sănătății mentale în cadrul atelierului nostru și s-a vorbit despre nevoia de a adopta niște măsuri urgente și politici specifice în acest domeniu. Și făcând referință și la ce s-a făcut uh, la atelierul numărul 1, s-a vorbit despre situația de vulnerabilitate a anumitor categorii sociale. S-a vorbit despre femei, care reprezintă o parte importantă a populației uh, sărace, de asemenea despre copii, despre tineri, despre persoanele vârstnice, persoanele cu handicap, de asemenea populațiile de imigranți sau uh, fiii uh, unor imigranți și în special cei care vin din uh, țările africane. S-a vorbit de asemenea despre impactul politicilor bugetare și a reducerilor bugetare actuale, care vor afecta în special aceste categorii defavorizate. E nevoie de politici care să ajute populația defavorizată în ceea ce privește domeniul culturii, al sănătății, al educației, servicii culturale și sociale, ajutoarele acordate asociațiilor care lucrează pentru aceste uh, persoane vulnerabile. Iată ce doream să spun și, în concluzie, ce aș spune că în cadrul acestui atelier mi-am dat seama că principala provocare pentru un model european al societății este aceea de a avea, într-adevăr, dorința de a face ca Carta Drepturilor Fundamentale să devină realitate, să nu fie doar uh, înscris, pentru că acești cetățeni trebuie recunoscuți ca atare, ca cetățeni cu drepturi de pline, cărora să li se respecte aceste drepturi. Și s-a arătat deja aici, acești cetățeni trebuie să devină și ei actori implicați și Tocmai respectând aceste drepturi ale omului putem face progrese. Și acum mă opresc și am să dau cuvântul raportorului, coraportorului pentru a face propuneri mai constructive. Merci, Madame la Mulțumesc, doamnă președintă. Așadar, atelierul nostru uh, a fost, așa cum s-a spus adineauri, unul foarte interesant și am ajuns la un număr de propuneri ca să contribuim și noi la dezbatere și vi le transmitem. Primul punct. Necesitatea de a construi politici care să țină cont de cei mai săraci. Asta înseamnă că trebuie luate măsuri țintite ca să își atingă obiectivul aceste politici. Asta înseamnă de asemenea că trebuie să avem niște obiective concrete și cu niște indicatori diversificați de luptă împotriva sărăciei și, de asemenea, o evaluare anuală a situației. Apoi, am insistat că trebuie să se aplice clauza socială orizontală la toate nivelele de decizie. Nous souhaitons aussi de asemenea, dorim să subliniem necesitatea de a asigura un dialog real cu cei mai nevoiași, cu uh, implicarea tuturor uh, părților interesate și mai ales partenerii sociali și uh, cei din societatea civilă. Și dorim ca lucrurile uh, acestei agora să folosească pentru pregătirea următo- următoarei întâlniri europene a persoanelor în situație de sărăcie organizată de Parlamentul European. O altă propunere e aceea de a sublinia legătura existentă între sărăcie și drepturile omului și mai ales să asigurăm, să ne asigurăm că foarte concret studiul Agenției pentru Drepturile Fundamentale intitulat sărăcie extremă a drepturilor omului să fie într-adevăr luat în considerare și pus în aplicare. Apoi, trebuie să părăsim această logică a concurenței între persoanele, între situație de sărăcie și mai ales să facem asta prin revizuirea mecanismelor, mecanismelor de finanțare ale Fondului Social European, mecanisme care în continuare se bazează pe o logică a muncii remunerate și care prea adesea se adresează cu prioritate celor care sunt cei mai puțini îndepărtați de piața muncii. Trebuie să recunoaștem rolul asociațiilor care muncesc pe teren inclusiv în ce privește susținerea acestora din punct de vedere financiar și trebuie să uh, le folosim, bunele practici. Și de asemenea trebuie să folosim pe toți cei uh, din economia socială care sunt implicați, o inserare cu activitatea economică, microcredite și așa mai departe, trebuie să le recunoaștem specificitatea și trebuie să le conferim un statut european. Trebuie să, să avem locuri de muncă de calitate și durabile, deci să luptăm împotriva locurilor de muncă precare. Asta înseamnă, desigur, eh, implicarea și partenerilor sociali și ale puterii, puterilor publice în aceste politici de dezvoltare. Apoi, să introducem perspectiva de sex, de gen, în măsurile și planurile care trebuie puse în aplicare și, de exemplu, trebuie redus decalajul salarial între bărbați și femei de 1% pe an, cu 1% pe an, dar și să facem o individualizare a drepturilor sociale pentru asta. Un alt, o altă propunere importantă, să îmbunătățim, îmbunătățim cooperarea între instituțiile europene, instituțiile naționale, regionale și locale, în lupta împotriva sărăciei. După cum s-a spus ieri, lupta împotriva sărăciei nu se poate duce de către un singur comisar european. Să asigurăm coordonarea serviciilor uh, competente, mai ales serviciile sociale, de educație și sanitare, de sănătate. Și să repunem cetățeanul or, în orice situație socială s-ar afla el în centrul politicilor și preocupărilor europene. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru atenție. Mulțumesc, domnule model. La listă de recomandări. Lista acestor recomandări, iată că se tot lungește și e foarte bine, pentru că ăsta este obiectul muncii noastre. Și propun ca imediat, pentru că subiectul este același, dacă nu cumva vreți să-i luați cuvântul, pentru că mă gândeam să dau cuvântul conferinței pentru consens, care a lucrat pe aceeași temă ca atelierul 3. Deci să dau mai întâi cuvântul cetățenilor și apoi să vă dau cuvântul ca o reacție generală, dacă doriți. Bine. Acum, deci, dau cuvântul domnului Jerome Vignon, care a, timp de două zile și jumătate a fost președintele conferinței pentru un consens, juriul cetățenilor, format din 20 de persoane din 15, provenind din 15 țări ale Uniunii Europene, Da, intervenție fără microfon. You have allowed this... Da. Ați uh, permis celor participanților de la primele două grupuri de lucru să facă și comentarii asupra rapoartelor. A sugera că ar fi fair să faceți uh, același lucru și pentru grupul de lucru 3, de să se poată comenta și apoi să trecem la uh, raportul grupului pentru consens. Uh, Bine, avem destul timp la dispoziție, uh, nu vă temeți că vom avea timp și pe raportul nostru. Deci, pentru comentarii la atelierul 3, cine dorește să ia cuvântul? Domnul Sez de la Comitetul Economic și Social și apoi doamna de la 74. Vă rog, domnule. Also, Um, da, mulțumesc. Sunt membră a Comitetului Economic Social European și doream să mă refer la o problemă despre care s-a discutat ieri și care cred eu că nu se regăsește destul de uh, pregnant în recomandări și mă refer la faptul că există nevoia de structuri care să aducă împreună societatea civilă și Parlamentul European. Să facem o legătură între acestea. Trebuie să creăm aceste structuri cu scopul de a prezenta diferitele situații ale sărăciei și trebuie să facem încă și mai mult, să fie întâlniri constante, regulate, nu pentru, nu din cauza crizei, ci pentru că nou tratat de la Lisabona ne permite acest lucru. Deci să avem consultări uh, tot timpul și apoi această agora a cetățenilor să însemne un forum care să prezinte rezultatele tuturor consultărilor. Că nu ajunge să vorbim despre consultări la nivel național. Foarte adesea ă, societatea civilă este ignorată la nivel național, dar noi știm că dacă avem o legătură directă cu Parlamentul European, ă, glasul nostru va fi auzit. Și ă, eu reprezint aici Comitetul Economic și Social European și cred că și acesta trebuie legat mai puternic cu Parlamentul European. Foarte pe scurt vă spun că în document există un cuvânt care cred eu că ar trebui șters, eliminat. la introducere avem cuvântul Africa Neagră. Cuvântul neagră ar trebui șters. Mulțumesc. Monsieur Van Mulțumesc. Thank you, Mrs. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă refer la un punct aici de, din acest uh, raport excelent uh, pe care l-am auzit aici și e vorba de educație, școlarizare. Am văzut că suntem singurul atelier care a pus accentul pe școlarizare, care este, are, un, uh, are o importanță deosebită, dar are și durabilitate deosebită. Și n-ar fi bine și ar fi, ar fi bine ca Agora să se alăture economic, ă, Comitetul Economic și Social în bătălia sa pentru competențe, competențe extinse la nivel european pentru a îmbunătăți situația școlarizării. După cum știți, școlile și educația în general nu figurează în tratat. Se consideră că trebuie tratate la nivel național, dar strategia Europa 2020 ne oferă ocazia să extindem domeniul de acțiune și monitorizare la acest aspect foarte important al vieții noastre. După cum a spus foarte bine doamna raportoare, există mari diferențe între statele membre și bunele practici în acest domeniu pot fi foarte de ajutor pentru a îmbunătăți situațiile din diversele state membre. Așadar, sperăm că ne veți susține în efortul nostru ca școlarizarea, educația să constituie o, educa- o prioritate importantă pe lista Comisiei Europene și a Consiliului în cadrul strategiei Europa 2020. Cred că am putea face o treabă foarte bună. Mulțumesc. Mulțumesc și acum 100, numărul 192. Vă rog, doamnă. Ce? Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând aș vrea să felicit coraportorii noștri pentru rezumatul excelent pe care l-au făcut. Simt nevoia să subliniez aici o temă pe care am uh, prezentat-o și ieri și care cred că n-a fost destul de acoperită în recomandările făcute. Eu reprezint uh, lobby-ul femeilor europene și, de asemenea, Confederația Asociațiilor uh, pentru Femei din Malta. Și și dacă vorbim despre perspectiva genului și um, măsurile uh, care au fost luate pentru a reduce, de exemplu, decalajul de salarii între femei și bărbați, acest decalaj poate fi uh, scăzut în mod util și femeile pot profita de el doar dacă femeile au acces la joburi de calitate. Iată deci, uh, pentru aceasta propun o recomandare, și anume, cerem Comisiei Europene să facă presiune asupra statelor membre pentru a înființa politici și măsuri din punct de vedere holistic, astfel încât femeile, în calitate de grup majoritar la nivelul UE, să poată profita de oportunitățile de pe piața muncii prin structuri de susținere eficientă femeile sunt cele care suferă din cauza decalajului de plată între, la locurile de muncă și a, problema lipsei de infrastructuri care să aibă grijă de familie, de exemplu a, creșe sau grădinițe pentru copiilor. Aceasta nu le permite femeilor, practic, să aibă acces la locuri de muncă de calitate. Deci e nevoie de astfel de structuri uh, pentru că altfel situația lor este și mai precară și sunt supuse și mai mult riscului sărăciei. E nevoie deci de astfel de măsuri globale pentru a rezolva aceste îngrijorări, care sunt îngrijorări de bază pentru grupul majoritar al societății europene. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! La numărul 148 dorește cineva să intervină? Mulțumesc! Există o serie de chestiuni care cred că au fost omise din acest raport și pe care aș dori să le văd introduse. Teme care au fost uh, subliniate cu foarte mare claritate ieri. O astfel de temă a fost subliniată de primul raportor în redactarea orală, însă nu apare în text, și anume că modelul social european este în pericol astăzi și ar trebui să ne luăm un angajament clar în acest sens. Raportorul a spus acest lucru în mod oral, dar nu găsim acest punct și în text. Cred că ar trebui să-l introducem acolo. Și în legătură cu aceasta au existat mai multe uh, comentarii făcute ieri în sensul că Uniunea Europeană s-a centrat prea mult pe dimensiunea economică până acum și prea puțin pe dimensiunea socială și că e nevoie de un echilibru între cele două, pentru că e vorba de două fețe ale aceleiași monede. Avem nevoie de dezvoltare economică și dezvoltare socială în același timp. Cele două merg mână în mână. Un alt punct care n-a apărut în raport. A existat uh, o adevărată furie manifestată în cadrul atelierului față de faptul că instituțiile UE nu recunosc că o parte din responsabilitatea pentru criza prin care trecem acum și care este trăită în mai multe feluri de țările europene a fost cauzată și de nivelul superior al UE. În special, au existat mai multe intervenții care a, au atras atenția în special asupra Comisiei Europene și a BCE-ului, a Băncii Centrale Europene, care au dorit să protejeze băncile și uh, marile instituții financiare în loc să protejeze cetățenii. Acest lucru a fost prezentat de multe persoane la acest grup de lucru și aș dori ca el să se regăsească în textul scris. Un alt punct la care vreau să mă refer. În ceea ce privește venitul minim, o temă care a fost discutată și la grupul de lucru 1, s-a făcut o propunere concretă care lipsește în textul pe care îl avem și anume ca eventual Parlamentul European sau Comitetul Economic și Social să examineze posibilitatea de a introduce un sistem de venit minim garantat la nivel european pentru ca acest lucru să fie obținut în mod eficient. Pentru că la peste 50 de ani de la uh, fundarea Uniunii Europene, în 1957, există încă mari probleme în acest domeniu. Și un ultim punct, și aici a existat un comentariu care s-a făcut, și anume că ar fi poate util să se elaboreze o carte despre uh, dialogul structurat între instituțiile europene și uh, cetățeni. Acest lucru poate fi preluat, de exemplu, la nivelul CESE sau al Parlamentului European, unde ar putea fi potrivit. Mulțumesc! Uh, je donne maintenant la parole à la personne qui occupe le siège 234. Voilà, Numărul 234, domnule, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc raportorilor pentru faptul că au inclus propunerea mea pe la jumătatea documentului în recomandări și o să fiu succint, fiindcă antevorbitorul s-a referit la ce doream să spun eu despre bănci. Aș dori să fac o recomandare și anume faptul, o recomandare pe care nu am făcut-o ieri la atelier este o idee nouă. Eu uh, sunt din Bulgaria, o țară care este monitorizată în cadrul mecanismului de monitorizare și verificare, iar eu vă recomand, uh, poate vi se pare ciudat, fiindcă această realitate nu se regăsește în toate țările, dar vreau să vă recomand că, indiferent ce măsuri se iau la nivel național sau european, uh, vreau să vă spun că acestea vor fi ineficiente dacă nu există transparență și răspundere, fiindcă uh, Corupția, iată, este în continuare o plagă în țara mea care ne afectează viitorul tuturor și vreau să se spună foarte clar că, indiferent ce politici măsuri vor fi luate la nivel național sau european, principiile transparenței și răspunderii, tragerii la răspundere trebuie să fie aplicate. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru această contribuție. Vă asigur că solicitările făcute în afara atelierului uh, nu vor fi trecute în raport, ci într-o anexă, dar le vom uh, păstra, bineînțeles. Sunt uh, foarte pertinente și acum dau cuvântul doamnei Renu, doamna Ana Albastru, de la numărul 281. Mulțumesc foarte mult. Doresc să mulțumesc în primul rând raportorilor și aș dori să fac o precizie la cea de-a cincea preconizare. Este vorba de recunoașterea legăturii între drepturile omului și sărăcie extremă. Aș dori să vă reamintesc aici că Parlamentul European în 2008, cred, a votat raportul Cashman, care, în care se spunea că e nevoie de introducerea termenului de termenilor de excluziune socială și Uh, sărăcie extremă în programul plurianual al drepturilor fundamentale. Trebuie reluată aici această hotărâre a Parlamentului European, care din păcate a fost respinsă de Consiliu, dar trebuie să plecăm de la ce avem deja pentru a sprijini ideea un astfel de studiu în noul cadru multianual. Este adevărat că pentru noi este important ca acest studiu să fie făcut uh, în parteneriat cu cei care sunt afectați de această situație. Nu este vorba de un studiu făcut de experți, trebuie să luăm în calcul experiența persoanelor care suferă această experiență pentru a putea înțele înțelege mai bine care sunt încălcările drepturilor omului și cum sunt exercitate drepturile omului în această situație. Mulțumim foarte mult pentru aceste observații. Acum, domnul sau doamna de la locul 331 are cuvântul. Domnule, aveți, cuvânt, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Eu uh, vin, provin din conferința tehnicienilor europeni, dat fiind că criza europeană atinge familiile, nu numai indivizii, aș dori ca Parlamentul European să ia inițiativa de a schimba statutul Uh, Comitetului Economic și Social pentru a fi obligatoriu ca fiecare stat membru să aibă o persoană care se ocupe de organizațiile familiale din fiecare stat membru, astfel încât și glasul familiilor să se facă auzit în cadrul Comitetului Economic și Social. Și încă o observație, dacă îmi permiteți, este vorba despre cele trei ateliere. Este vorba despre familiile numeroase. Familiile cu mulți copii sunt mult mai afectate de criză și mai ales de impozitele directe și indirecte. La nivel european există documente care recunosc faptul că aceste familii numeroase sunt, uh, iată, afectate mai mult de criză, iar măsurile de austeritate reduc uh, semnificativ uh, alocațiile pentru copii. Pe de altă parte, cresc indemnizațiile oferite uh, imigranților legal și ilegal, ceea ce nu face decât să dea apă la moară naționalismului și xenofobiei în statele membre. Ar trebui să ne ocupăm mai mult de acest subiect în cadrul atelierelor și aș dori ca dumneavoastră în cadrul biroului să vă pronunțați în ceea ce privește reducerea alocațiilor pentru copii, mai ales alocațiile, aceste alocații oferite familiilor în situații de criză economică și mai ales în cadrul măsurilor de austeritate pe care le impun statele membre. Mulțumesc, domnul Melisias, din partea Comitetului Economic și Social, uh, și după aceea uh, numărul 332 are cuvântul. Um, o să, o să închidem apoi lucrările și revenim după pauză. Domnul Melisias are cuvântul. Melisias, Consiliul Economic Social, grup 3. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc Agore ca o exprimare a cooperării între Parlament, Comitetul Economic și Social și participarea directă a instituțiilor societății civile. Aș dori să reafirm nevoia de a păstra și de a îmbunătăți modelul social european de care ne-am ocupat la atelierul numărul 3 precum și um, mijloacele de um, răspundere la criză, subliniind faptul că trebuie să ne preocupe drepturile tuturor uh, oamenilor, trebuie să punem accent pe corăspundere și solidaritate între toți. Sărăcie nu este doar problema celor care sunt afectați de ea, ci a noastră a tuturor. Iată de ce aș dori să vă vorbesc despre dreptul ca nimeni să nu fie lăsat de izbeliște în această situație de criză. Criza financiară și economică uh, are însă, iată, și uh, un element social foarte pronunțat, iar sărăcia alimentară, despre care s-a vorbit și la ultima plenară, a Comitetului Economic și Social în ceea ce privește distribuția produselor alimentare, ei bine, trebuie să vorbim și despre sărăcie energetică, despre care s-a vorbit ieri cu atâta pertinență. Avem și sărăcia nașterilor și reducerea demografică pe care a adus o criza cu sine și iată, în El País, în ziarul spaniol, se vorbește despre acest lucru și mai ales să nu uităm de această sărăcie a solidarității care apare din nefericire în Europa. Iată de ce este nevoie să înființăm parteneriate specifice, așa cum s-a spus uh, ieri dimineață, și uh, pacturi, uh, parteneriate publice sociale între sectorul uh, privat și public și pacturi, cum ar fi pactul de, co- de cooperare între stat și organizațiile societății civile, așa cum există în Portugalia, în acest scop. Vă dau uh, exemplul și situația îndatorării gospodăriilor, de pildă în centrul Italiei, în regiunea Toscanei, o regiune, deci sectorul public, bisericile, băncile, instituțiile sociale, cum ar fi cele pentru ajutorare, au parteneriate speciale în acest sens. Cred că organizațiile noastre care s-au reunit aici trebuie să facă presiuni în acest sens și aș dori să, să mai menționez un atelier care se referă la nevoia de a asigura un venit social de integrare, garantat, de a se garanta acest venit. Deci, eu am, uh, acum câțiva ani, la Comitetul uh, Social și European am redactat un raport în ceea ce privește dreptul de azil și vreau să fac uh, o referire la atelierul 2 cu privire la acest subiect. Vă mulțumesc, mulțumesc, domnule. 342, doamna, aveți cuvântul acum. Da, dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur foarte mult uh, că s-au făcut uh, referiri în recomandări la importanța implicării celor afectați direct de sărăcie, dar trebuie subliniat mai mult acest aspect. Nu este vorba doar despre drepturile omului, vorba aici, este vorba despre faptul că soluțiile nu vor fi bune dacă cei afectați nu sunt implicați în acest proces. Și aș vrea să uh, aduc o corecție recomandării cu privire la uh, întâlnirile anuale cu cei afectați de sărăcie. Nu, acestea nu sunt organizate de Parlament, ci de președinție cu ajutorul Comisiei și sunt coordonate de rețeaua antisărăcie a Uniunii Europene alături de uh, organizații foarte importante din acest domeniu. Uh, sunt organizate de 10 ani Uh, acum am ajuns la noua reuniune și acestea sunt organizate prin cadrul comisiilor de coordonare și se implică persoanele afectate de sărăcie în fiecare stat membru, se pregătește conferințe anual și apoi sunt monitorizate. Acest proces este foarte detaliat și eu aș vrea să facem invers și să încercăm să ne asigurăm că există o legătură între uh, coordonatorii la nivel național și uh, european cu Agora, fiindcă acest proces este foarte intens în ceea ce privește legătura cu cei care sunt afectați de sărăcie asocieri și trebuie să se integreze aceste două aspecte. Mulțumesc foarte mult pentru această precizare privind uh, aceste reuniuni europene. Uh, doamna 239, vă rog, aveți cuvântul. Je ne connais pas les noms, madame, je suis désolée. Madame, je vous invite à donner votre nom, mais moi je ne Doamna, v-aș fi spus pe nume, dar nu vă știu numele. Vă rog frumos să nu vă enervați și să vă prezentați. Allez-y, madame, dont je ne connais pas le nom, mais qui va le donner. Vă rog frumos, uh, doamnă, nu vă cunosc numele, dar uh, puteți să l cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Vorbeați despre 229, nu am înțeles. Exact. Mulțumesc, cred că aceste zile au fost foarte importante. A fost uh, foarte interesant uh, să ne dăm seama că această intervenție interinstituțională a avut loc, fiindcă acest lucru, lucru este de o mare însemnătate, dar uh, care este diferența calitativă? Până la urmă, ieri, în cadrul atelierului 3, care a fost prezentat, dar nu foarte clar, am discutat îndelung despre ce face Europa în ceea ce privește așteptările cetățenilor europeni de la noi. Și cred că Parlamentul European reprezintă, reprezintă mai bine cetățenii europeni decât orice altă instituție. Am spus, deci, ieri că um, astăzi cetățenii erau um, afectați de faptul că modelul economic și social care va avea de suferit dacă evoluția, evoluțiile nu se schimbă, bine, acest model va avea de suferit, iar cetățenii vor fi și afectați, nu-i așa? Eu um, fac parte din lobby-ul femeilor într-o țară foarte afectată la ora actuală de criza economică și financiară. Ne confruntăm, deci, cu o situație foarte gravă din cauza Fondului Monetar Internațional și din cauza controlului Comisiei. E bine, o situație Eh, mă scuzați, eh, com, se fac foarte multe lucruri, dar eh, cetățenii greci sunt foarte afectați și mai ales femeile care, uh, ale căror probleme nu au făcut decât să se înmulțească. Iar uh, modelul economic și social, cred eu, nu trebuie să dăuneze țărilor uh, în care este pus în aplicare. Trebuie să fie însoțit și de alte criterii, solidaritate, egalitate între sexe. Însă problema cu care ne confruntăm astăzi este că în, în țara mea straturile cele mai vulnerabile ale societății sunt cele mai afectate. E drept că sărăcia este uriașă și nu avem dreptul să îi lăsăm pe să abandonăm pe cetățeni, să, să nu-i ocrotim, să îi lăsăm de izbeliște pe, pe cetățenii care suferă efectele unei crize care nu este vina lor, nu uh, ei sunt responsabili acestei crize și trebuie să încercăm să îi salvăm prin cadrul unor instituții concrete, prin un respect reciproc, reciproc și prin solidaritate. Dacă nu facem acest lucru, Europa nu va putea supraviețui. Acesta este principalul mesaj pe care trebuie să-l transmitem astăzi și cred că acest lucru trebuie spus astăzi, acesta trebuie să fie mesajul acestei agora în cel puțin unul din mesajele noastre și vreau să mă alătur celor care au luat cuvântul înaintea mea și care au spus că trebuie să salvăm în primul rând Europa. Iar Europa de 50 de ani eh, s-a, s-a bazat pe individ și a avut în centrul acțiunilor sale omul. Avem o mare răspundere de a, a proteja Europa și este limpede că acest mesaj care trebuie transmis uh, Eh, iată, dumneavoastră, eh, pe dumneavoastră ne, ba, ne bizuim. Mulțumesc. Persoanele care, bine, nu le cunosc numele, dar e vorba de 510, 290, 200, 83, vă voi da cuvântul a, în curând, dar vă dau, dau acum cuvântul cetățenilor și după pauză vă voi da cuvântul acestor persoane. Deci acum dau cuvântul domnului Vignon, care timp de două zile și jumătate a fost președinte a lucrărilor a 20 de cetățeni din 15 țări membre. Deci timp de două zile și jumătate, foarte intense, au analizat o sumedenie de subiecte. Domnule Vignon, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mă numesc Jeron Vignon și am avut șansa ca timp de, aceste, timp de două zile să fiu președintele unei conferințe pentru consens care are o obligație de rezultat și anume să ajungă la un acord asupra unor propuneri care să, și să răspundă la două întrebări care ne-au fost adresate. În primul rând, ce acțiuni se pot întreprinde pentru a facilita accesul persoanelor vârstnice și fără resurse la cultură și la noile tehnologii. La a doua întrebare, ce poate face Uniunea Europeană, deoseb cu aceste, ca să contribuie și ea la aceste măsuri și acțiuni. Și rezultatele acestor lucrări sunt propuneri adoptate prin consens care vor fi prezentate de Maria Tamren în domeniul cultural și de către Albertina Willenfeld în ce privește uh, domeniul noilor tehnologii. Eu, în calitate de președinte, aș dori doar să vă spun că acest demers a fost unul foarte dinamic și mulțumesc Parlamentului European că a avut această inițiativă. Am început cu proteste foarte puternice. Vreau să spun că s-a exprimat o mare nemulțumire și uh, ne-am întrebat cum ni se poate cere să ne gândim la accesul la cultură atunci când pensiile, nivelul pensiilor în anumite țări este atât de scăzut. Cum uh, ni se poate cere să vorbim despre cultură atunci când noi nici măcar nu suntem văzuți și în anumite țări s-a spus uh, s-ar dori ca bătrânii să moară pentru că astfel am cheltuit mai puțin cu ei. Cum ne, ni se poate vorbi să vorbim despre cultură atunci când vocea noastră nu este face auzită, că nu suntem moderni și pentru cei care au uh, cunoscut, au trăit perioada comunistă, se spune că e o lume care trebuie uitată. E bine, uh, iată, pro- protestele acestea inițiale s-au transformat în propuneri pe care vi le vom expune pentru că suntem conștienți că există un cerc vicios, după cum s-a exprimat unul dintre noi, că pe de o parte inegalitățile creează sărăcie și Sărăcia uh, creează izolare, izolarea duce la lipsă de solidaritate, iar fără de solidaritate nu mai există forța politică de a lupta contra nedreptății. Ca să ieșim din acest cerc vicios, trebuie să acționăm și uh, din partea celor care sunt bogați și din partea celor care sunt săraci și excluși. Și iată propunerile noastre. Din ambele părți exprimă posibilitatea de a face progrese. În primul rând, Dau cuvântul doamnei Maria Cabral ca să ne prezinte măsurile pentru lupta pentru accesul la cultură. Bun. Point numărul 1. Mulțumesc. În primul rând, cultura nu poate fi uh, separată de bunătatea generală și de nivelul de viață. Așadar, pensiile ar trebui indexate uh, pe, la costul vieții și nu ar trebui uh, supuse la nicio impozitare pentru a îmbunătăți înțelegerea uh, responsabilor politici și pentru a le propune ca cei care răspunde politicile ce țin de sărăcie și de persoanele vârstnice să își petreacă fiecare an o perioadă din timpul de lucru în sânul societății civile ca să conștientizeze consecințele politicilor lor la fața locului, asupra oamenilor. Uh, recunoscând că persoanele în vârstă sunt o sursă de cunoștințe, de memorie și de experiență prețioase pentru întreaga societate, Uniunea Europeană și statele membre ar trebui să facă un loc pentru creație și să împiedice închiderea unor structuri care facilitează relațiile între tinerele generații și generațiile mai vârstnice cum ar fi uh, locuințe intergeneraționale, centre de formare mutuală și așa mai departe. Uniunea Europeană și statele membre ar trebui să vizeze nu doar ocuparea, ci și activitatea permanentă. În consecință, se preconizează ca reforma pensiilor să permită o combinație între prestațiile pensiilor și unele resurse financiare provenite din orice altă activitate inclusiv activitățile cu caracter voluntar, pentru a îmbunătăți în mod eficient condițiile de viață a persoanelor vârstnice, ale persoanelor vârstnice vulnerabile, Uniunea Europeană, statele sale membre și societățile private ar trebui să adopte programe de reducere a costurilor adaptate la nevoile persoanelor vârstnice și să împiedice ca accesul la credite a serviciilor financiare, îngrijirile de sănătate, uh, imobiliare să nu devină încă și mai costisitoare pentru persoanele cu uh, venituri modeste. Uniunea Europeană și statele membre ar trebui mai ales să vegheze la garantarea unui, unui acces eficient la toate bunurile, inclusiv la bunurile culturale, ținând cont de uh, slăbiciunile, mai ales fizice, ale persoanelor vârstnice. Apoi Uniunea Europeană ar trebui să uh, deschidă o platformă care să permită statelor membre să pună în comun cele mai bune practici și să le studieze pentru punerea lor în aplicare și în alte țări. Mulțumesc pentru atenție. Albertina va... Mulțumesc și acum Albertina ne va prezenta propunerile prin consens în ce privește accesul la noile tehnologii. În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să vorbesc aici. Discuția noastră s-a referit la decalajul uh, numeric. Noi recomandăm următoarele. Toți cei care au uh, dificultăți în legătură cu noile tehnologii să fie uh, să poată beneficia de cursuri de formare, pentru că aceste tehnologii sunt adesea greu de înțeles, pentru că cei vârstnici adesea nu au cunoștințe în legătură cu modul în care trebuie utilizate noile tehnologii și aceste cunoștințe le sunt necesare pentru o învățare mai eficientă. Totuși, ei nu trebuie să învețe utilizarea acestor tehnologii și echipamente pentru a fi integrați în societate, să, uh, fie uh, încrezători și pentru a depăși uh, izolarea care ai putem cădea toți victime din cauza uh, lipsei de competențe digitale. De aceea Parlamentul European a trebuit să încurajeze uh, uh, centre, locuri, situații în care oamenii în vârstă care nu au nicio cunoștință despre aceste tehnici, tehnologii și care nu au resurse, să poată avea acces gratuit la noile tehnologii și să fie învățați să le utilizeze. Aceste cursuri ar trebui predate de personal calificat inclusiv persoane vârstnice care înțeleg dificultățile de învățare ale vârstnicilor și uh, să existe și manuale de instrucțiuni pentru vârstnici care să învețe cum să utilizeze noile tehnologii uh, care ar trebui redactate într-un mod care să fie de înțeles pentru cei care nu sunt obișnuiți cu limbajul noilor tehnologii și să aibă un conținut foarte clar pentru utilizator, ca acesta să știe ce anume să facă foarte exact. Tinerii adesea nu își dau seama de dificultățile cu care se confruntă cei vârstnici când doresc să utilizeze noile tehnologii. Dacă ei ar fi mai bine informați, s-ar crea ocazia ca ei să uh, dea dovadă de solidaritate față de vârstnici. Parlamentul European are și un rol de jucat în a rezolva această problemă a crearea unei legături între generații și a cultiva înțelegerea și solidaritatea între generații pentru a elimina această, acest decalaj digital dintre generații. Așadar, conștientizarea tinerilor ar trebui sporită în legătură cu problema uh, excluderii uh, celor vârstnici din lumea aceasta informaticii și uh, astfel ca tinerii să înțeleagă dificultățile vârstnicilor și să-i ajute în mod voluntar. În lumea noastră, fiecare nou echipament devine uh, devine învechit de la o zi la alta. Apar în continuu noi și noi tehnologii și problema este că uh, Uh, noile tehnologii au ca țintă doar tinerii, uh, cel mai adesea. Dat fiind că e foarte dificil, inclusiv pentru tinerile generații, dar mai ales pentru cei, bă- cei vârstnici, să uh, urmărească dezvoltările acestea, evoluțiile ale noilor tehnologii zi de zi și să se țină la curent și să știe cum să utilizeze toate aceste echipamente și să mai aibă și resursele financiare să le cumpere. Parlamentul European și Uniunea Europeană ar trebui să încurajeze dezvoltarea unor echipamente mai simple și mai ușor accesibile, care să fie adaptate la nevoile celor vârstnici. Dat fiind că cu atât o persoană este mai săracă, cu atât va fi mai costisitor accesul său la uh, noile tehnologii. De exemplu, o cartelă pentru un telefon mobil e mult mai uh, costisitoare decât un abonament. Statele membre ar trebui să susțină pe cei vârstnici uh, oferindu-le acces la uh, telefoane mobile, calculatoare și acces la internet la costuri reduse. Dat fiind că nicio tehnologie nu poate îmbunătăți cu succes calitatea vieții celor vârstnici, e rolul Uniunii Europene, împreună cu statele membre, să promoveze noile tehnologii destinate celor vârstnici, nu doar ca niște instrumente, ci, ci ca niște mijloace care să îmbunătățească calitatea vieților sociale și să le dea ocazii de a-și antrena mintea de a păstra comunicarea cu uh, membrii familiilor adesea care trăiesc departe de ei, să le ofere acces la informații, la cultură și o administrație mai uh, ieftină, de exemplu, să-și plătească prin internet serviciile bancare uh, ser- și așa mai departe. Mulțumesc! Monsieur Vignon, un, un petit complément. Domnul Vignon, din nou, mulțumesc! Da, mi-aș permite un mic comentariu. Nu e o concluzie, ci vreau să mă uh, refer la această temă a crizei și a sărăciei care e prezentă în dezbaterea noastră uh, și crește riscul sărăciei și trebuie să ne gândim și la schimbarea potențială a societății uh, europene care ar putea fi cauzată de criză. În schimburile noastre de opinii am văzut că ne aflăm în căutarea unor soluții pentru a duce împreună pe europeni, iar criza poate că ne dă această șansă, această posibilitate ca să nu-i aducem împreună doar uh, în ce privește bogățiile lor, pentru că atunci când se fac astfel de întruniri Uh, toată lumea crede că trebuie să-și apere bogăția, ci să se, să se adune pentru a înțelege ce le lipsește. Persoanele vârstnice uh, cu venituri reduse, iată că au bogăție, au timp la dispoziție și au memorii, au amintiri, ceea ce nu au cei tineri și cei care sunt absorbiți de activitățile lor zilnice. Și trebuie să vedem cum putem să facem ca bogăția unora să umple, să elimine lipsurile altora. Mulțumesc. Bien. Ah, ia, Mulțumesc. Da, unul din participanți dorește să mai spună ceva, vă rog. Vă rog, domnule, aveți cuvântul. Ora, buenos días. Gracias, señora presidenta. Mulțumesc, bună ziua. Mulțumesc, doamna președintă. Eu vin din Spania și nu reprezint nicio asociație, niciun sindicat, uh, niciun organi- nicio organizație. Vin în numele meu în calitate de cetățean spaniol. Într-adevăr, în uh, toate țările, din câte am văzut zilele acestea, avem aceleași probleme. Criza, sărăcia, cum să ieșim din această situație de sărăcie și uh, problemele legate de cultură, de noile tehnologii, toate acestea, cum putem avea acces la ele fără a fi foarte costisitoare. În această conferință a consensului am lucrat asupra acestor teme. Și există aici o temă care a fost tratată dar uh, n-a fost expusă în concluzii, care mi se pare a fi importantă. Atunci când cumpărăm uh, programe de noi tehnologii acasă la noi, limbajul uh, în care sunt făcute manualele de instrucțiuni, în general, este cel englez sau, în cel mai bun caz, în franceză. Știu că există o lege în fiecare țară prin care se obligă ca în țara în care se cumpără acel produs, manualul să fie tradus în limba țării respective, indiferent că e vorba de greacă, română, maghiară și așa mai departe. Eu mi-aș dori ca Parlamentul European, Uniunea Europeană în general, să se ocupe astfel încât acea legislație să se aplice, să fie implementată de adevăratele. Pentru că suntem persoane în vârstă, nu suntem ca tinerii care au învățat mai multe limbi străine. Cei care suntem mai în vârstă nu avem acest avantaj. Nu am învățat alte limbi străine și nu putem avea acces la aceste produse. Mulțumesc! Mulțumesc, iată o informație suplimentară. Și în felul acesta încheiem aici deocamdată lucrările noastre. Facem uh, pauza, iar imediat după pauză voi da cuvântul persoanei care ceruse să ia cuvântul și de asemenea vom ține cont de întrebările care au fost trimise în scris și vom organiza dezbaterea pentru a încheia această agora. De asemenea, vă spun că formularele de rambursare ar trebui depuse la ieșirea din sală uh, la cele două persoane care se află acolo responsabile și la sfârșitul uh, ședinței plenare vom ieși pe unde am intrat ieri și dacă nu, uh, la terminarea acestei ședințe, dacă nu depuneți aceste formulare, atunci nu veți putea avea rambursarea cheltuielor dumneavoastră. Iată deci ați primit instrucțiunile în timpul uh, pauzei. Uh, certificatele de participare sunt disponibile la intrare aici uh, în hemiciclu. Iată, acum aveți o pauză de cafea, noi mergem să facem declarația de presă și ne întâlnim aici peste 15-20 de minute. Mulțumesc!